grozavă și doream să vă felicit și pentru aceasta. Căzând de acord cu privire la Horizon Europe, uh, a transmis un uh, mesaj puternic negociatorilor privind CFM-ul cu privință la importanța inovării și a cercetării. Și este treaba noastră a tuturor să obținem un buget robust uh, în acest domeniu. Acestea vor fi provocările viitorului, dragi prieteni, și mă bazez pe voi toți pentru a ne asigura că Horizon Europe va deveni nu numai cel mai important program de inovare și știință, ci și cel care va oferi cel mai important, cele mai importante rezultate securitatea pentru cetățenii noștri. Vă mulțumesc! Sario. Mulțumim, domnule comisar. Acum o să dăm cuvântul Comisiei pentru Dezvoltare domnului Sanchez Caldentei. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Noul uh, program cadru reproduce un model care uh, sprijină valori precum uh, solidaritate și serviciu public. Există puține schimbări și este important să investigăm în continuare, la fel cum am făcut și în cadrul programului trecut. Uh, principiul precauției uh, nu ar trebui să reprezinte un blocaj. Am vrea să avem un program care să nu dubleze uh, sarcini și provocări precum criza ecologică, siguranța alimentară, ocuparea, locurile de muncă, siguranța și sănătatea să fie promovate. Europa va eșua dacă va merge pe altă cale decât aceasta. Um, trebuie uh, investit mult pe această direcție. Odată în plus, uh, trebuie să ne asigurăm că interesele uh, celor puțini nu vor prevala în fața celor mulți. Este ultima mea intervenție ca eurodeputat și nu doresc să mă despart de dumneavoastră uh, înainte să le mulțumesc celor care m-au votat în 2014 și care m-au însoțit pe această, uh, în această călătorie pe care am făcut-o aici. Mulțumesc întregii mele echipe și uh, Vă mulțumesc pentru că fără dumneavoastră nu aș fi putut uh, face nimic din ceea ce am făcut în toată această perioadă. Mulțumesc, domnul Torvalds, Comisia de la Bugete, un minut. Eh, kiitos, arvoisa puhemies. Joskus työskentely... Mulțumesc, domnule președinte. Uneori, munca noastră în Comisia Bugete este cam plictisitoare. Discutăm chestiuni complexe și destul de opace când vorbim despre bugetul european, uneori trebuie să ne folosim de termeni pe care i-a menționat și uh, comisarul și pe care adesea cetățenii nu îi înțeleg. De aceea, cetățenii văd bugetul Uniunii Europene ca pe o gaură neagră unde se pierd toate fondurile. Tocmai de aceea m-a îmbucurat să văd că reușește acest proiect am reușit uh, să ajungem la consens, n-a trebuit să facem multe, de fapt, pentru a convinge, pentru că aceste fonduri sunt necesare și poate că peste câteva decenii eu o să-i adun pe nepoții mei și pe strănepoții mei și o să le spun ce a făcut bunicul sau străbunicul lor cu privire la aceste miliarde care au finanțat munca de cercetare. Mulțumesc acum de la Comisia Cont, doamna Zlabajova, Un minut. Vážení pane komisaři, vážení kolegové, v dnešním rychle se globalizujícím... Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi lumea se globalizează foarte rapid și trebuie să ne concentrăm asupra cercetării și inovării în Uniunea Europeană. Europa are o finanțare inadecvată pentru cercetare și inovare dacă le comparăm cu alte economii importante, deși acestea sunt motoare ale creșterii economice. Horizon 2020 a adus foarte multă valoare adăugată europeană, începește competitivitatea, descoperire în domeniul cercetării și progrese pe, peste tot în, pe continent. Dar trebuie să creștem sinergiile între programele de cercetare și inovare a Uniunii Europene și să simplificăm regulile și procedurile de asemenea, trebuie să comunicăm rezultatele mai bine a către cetățenii noștri. Horizon 2020 se concentrează pe excelența în competitivitate și cooperare. Cred că Horizon 2020 va, își va îndeplini uh, scopurile și cred că uh, următoarea va fi și mai bună. Deci mulțumesc comisarului pentru buna cooperare. domnul Bușoi, un minut. Programul uh, Europa va fi cel mai ambițios program

Vreau să mulțumesc și eu tuturor negociatorilor pentru munca excelentă și pentru raportul foarte bun care a fost obținut. Din punctul de vedere al Comisiei TRAN există trei factori foarte importanți. În primul rând, trebuie uh, să punem accentul pe cercetare și de asemenea pe alte măsuri care trebuie să fie promovate mai puternic, atât la nivel european cât și la nivel național. Iar ceea ce am obținut până acum, deci cele 120 de miliarde uh, suplimentari, uh, reprezintă un obiectiv foarte bun. În al doilea rând, competitivitatea. Noi trebuie să uh, putem face față provocărilor de la nivel global. Așadar, trebuie să investim mai mult în cercetare și în dezvoltarea de produse. În al doilea rând, suntem de părere că obiectivele climatice trebuie accentuate și în noul program mai ales uh, ideea decarbonificării și a digitalizării. Acestea sunt cele mai importante domenii în care trebuie să investim pe viitor. În al treilea rând, este foarte bine că se spune că nu trebuie să existe un cluster separat pentru trafic, ci că trebuie să lucrăm uh, înglobând mai multe ramuri, astfel încât digitalizarea și uh, banii dedicați acesteia să fie folosiți mai bine. Și pe viitor avem nevoie de o abordare echilibrată. Misiune. Mulțumim, domnul Van Nistelrooy, Comisia Regii, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am reușit uh, să facem un mare progres după ani de muncă grea, atât în Comisia Regii cât și în Comisia ITRE. Putem spune în sfârșit că fondurile regionale pot fi folosite în mod flexibil pentru proiectele din uh, cadrul Horizon fără ajutor din partea statului. Mie mi se pare că acest uh, program Orizont uh, este ca un fel de Airbus. Noi trebuie doar să îi oferim pista de aterizare pentru că el să poată să zboare. Am reușit să punem la bătaie miliarde de euro care vor fi câștigate Regatul Unit, care este prima destinație de cercetare, a arătat că pur și simplu nu înțelegem mesajul pe care noi îl transmitem cetățenilor. De aceea, Uniunea trebuie să-și schimbe abordarea. Ști... Oamenii de știință, cercetătorii, trebuie să coboare din turnul de fildeș și trebuie să explicăm clar care sunt beneficiile cercetării, chiar beneficiarilor, să le dăm șansa de a vedea ce facem. Și, în fine, vreau să spun că a fost o plăcere pentru mine să lucrez la acest dosar și să obținem astfel de rezultate. Avem Consiliul European pentru Inovare și avem uh, proiecte largi. Putem investi bani în ele, rezultate excelente și mi-a făcut mare plăcere. Comisia Agricultură, acum doamna Katainen. Kiitoksia, puhemies. Horisontti Europa ohjelma on... Mulțumesc foarte mult. Horizon 2020, dacă va reuși, va fi excelent pentru competitivitatea Europei. Avem nevoie de îndrăzneală în acest program. Avem nevoie de un program prin care inovația și cercetarea europeană să se dezvolte și să facă față la nivel mondial competiției cu Statele Unite și cu China, de exemplu. În calitate de raportor al Comisiei Agri, subliniez uh, uh lanțul de aprovizionare agroalimentară, pădurile, apele interioare, anvelopă importantă pentru a ieși din uh, energiile fosile. Uh, Uniunea Europeană trebuie să-și păstreze rolul la nivelul uh, securității alimentare și, de asemenea, la nivelul economiei și a utilizării materiilor prime. Evident, atunci când negocierile în cadrul trilogului vor continua în toamnă pe uh, CFP, trebuie să ne asigurăm că ce propune Comisia, și anume o prea prealocarea de 10% va fi păstrat. Un minut. Doamna Rodriguez, un minut, Comisia Cultură. Comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Programul Horizon Europa Va fi un program de bază pentru promovarea ocupării, a creșterii, a implicării mai mari a IMM-urilor și de asemenea, încheierii de parteneriate cu universități și cu uh, universități uh, din state terțe. Dorim să atragem și să formăm tineri cercetători care să poată să se desfășoare în uh, Uniunea Europeană, astfel încât să evităm exodul creierelor. De asemenea, Dorim să mergem pe direcția unei convergențe mai mari, pentru că tocmai în zonele ultraperiferice, care sunt mai puțin uh, dezvoltate, acolo uh, lipsesc investițiile. Trebuie să investim mai mult în știință și cercetare și de asemenea este nevoie de o distribuire mai echitabilă a fondurilor din punct de vedere geografic. Avem nevoie de tehnologie și de asemenea de uh, o cercetare a bazelor și fundamentelor și de asemenea de științele sociale care joacă un rol foarte important și de asemenea cultura. Pentru că dacă nu ținem cont și de toate aceste direcții, atunci uh, ar însemna să vedem umanitatea mult prea unidimensional. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii vor crede în continuare în știință și în felul acesta vom avea o societate bine structurată. Au luat cuvântul reprezentanții comisiilor competente, acum dăm cuvântul grupurilor politice în numele popularilor europeni, domnul Buzek, un minut și jumătate. Vă rog. Mulțumesc. Desigur, comisarul are dreptate. Am vorbit despre o implementare ambițioasă a acestui program cât mai curând posibil. De ce este atât de importantă viteza? Pentru că dacă avem bani puși la o parte pentru inovația socială, pentru medicină la distanță, pentru îngrijirea vârstnicilor și altele, dorim ca acești bani să ajungă cât mai curând posibil la IMM-uri, la cei care fac cercetare, acolo unde e nevoie de bani. Avem așadar o misiune. Misiunea este una de a stimula abordarea inovatoare și trebuie să explicăm cetățenilor ce înseamnă un oraș cu emisii zero, ce înseamnă să luptăm împotriva cancerului. Este important ca numitul Consiliu European pentru Inovare, instituit prin acest program, să se bucure de succes pe viitor, tot așa cum se bucură și Institutul Tehnologic. Avem, sigur, și instituții mai vechi, să nu uităm de rolul lor. Trebuie să lărgim acest program cât mai mult posibil, alocându-i resurse financiare speciale. Polonia, de pildă, nu folosește prea mult programul Orizont în momentul de față, deci o încurajăm să facă mai mult. Felicitări în orice caz, domnule comisar. Felicitări președinției române și colegilor din Parlamentul European care sunt aici de față. Mulțumesc în numele socialiștilor și democraților. Domnul Cabezon Ruiz, un minut. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Din punctul meu de vedere, Horizon Europa s-a născut odată cu ambiția de a face față provocărilor sociale și economice din Uniunea Europeană. Este foarte important să îmbunătățim competitivitatea, dar să ținem cont de caracterul inclusiv trebuie să evaluăm impactul social și economic. Trebuie rezolvate toate lipsa de egalitate care există în Europa. Europa are nevoie de talent și trebuie uh, să își folosească toate talentele disponibile. Avem nevoie și de femei în același sens. De aceea trebuie să investim uh, și să alocăm o linie bugetară separată. De asemenea, trebuie să fie uh, eliminate dezechilibrele între regiuni. Din acest motiv este nevoie de aceste linii bugetare separate, astfel încât să se investească pe toate direcțiile posibile, uh, economia albastră, digitalizare, uh, știință și așa mai departe. Nu doresc însă să um, uit de uh, rolul foarte important alocat IMM-urilor. Acestea sunt foarte importante pentru îmbunătățirea competitivității în Uniunea Europeană. Din acest motiv, nu pot decât să felicit întreaga echipă a Comisiei și a Parlamentului European care a făcut posibil acest proiect foarte important pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Grupul CR. În numele ECR are cuvântul domnul Toșenovski. Un minut și jumătate pane președinte pane comisar aș vrea mai întâi să mulțumesc ambilor raportori pentru eforturile lor uh, și pentru cooperarea excelentă cu raportorii în Mulțumesc foarte mult, apreciez acest lucru. Horizon Europe uh, în perioada 2021-2027 va fi un instrument foarte important de stimulare a cercetării și inovării și a promovării cooperării între statele membre și nu doar în cercetarea academică. Mă bucur că am ajuns la o concluzie echilibrată, chiar dacă am avut puțin timp. De asemenea, mă bucur că propunerile mele pentru uh, zonele uh, de exploatație de cărbune au fost uh, introduse în propunere. Cred că acest lucru este esențial pentru realizarea țintelor de energie la nivel european. Horizon Europe va face mai ușor schimbul de uh, expertiză cu întreprinderile uh, sociale și cu mediul academic și cu cei implicați în uh, sectorul minier. Cred că uh, extinderea ariei de acțiune a țărilor este de asemenea foarte importantă. Cred că trebuie să creștem schimbul de cunoștințe la nivel european, pentru că doar așa vom folosi complet expertiza academică și vom opri pierderea creierilor. Doamna Viring, un minut și jumătate, numele ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Am discutat deja despre acest program în detaliu, despre programul cadru, iar uh, mâine e pe vot pe, pe agenda pentru vot. Dacă aprobăm Orizont Europa, vom asigura o continuitate pentru cercetători și pentru antreprenorii din Europa. Eu vreau să profit de acest prilej pentru a vă arăta cât de unică este oportunitatea pe care o avem prin votul de mâine. Ceea ce au reușit cele trei instituții europene este de domeniul imposibilului, anume au ajuns la un acord în trialog. Am avut nevoie de 18 luni pentru a negocia Orizont 2020, dar pentru Orizont Europa am avut nevoie de doar patru luni. Și asta datorită atitudinii constructive a celor trei instituții. Vreau să adresez mulțumiri speciale comisarului Carlos Moedas și întregii sale echipe care întotdeauna au fost gata să ne asiste pe parcursul negocierilor. De asemenea, vreau să îi mulțumesc cu căldură negociatorilor din partea președinției române. Președinția română este un exemplu excelent care arată că statele membre mai mici pot juca un rol major în Europa. Este în interesul cetățenilor europeni și în interesul cercetătorilor și interesul inovării noastre pe viitor. Voi continua să mă lupt pentru 120 de miliarde de euro, domnule președinte, și vă rog pe toți să votați pentru această propunere. Un minut acum, doamna Matias, numele GUE. Chiar também começar por agradecer aos relatores. Mulțumesc, uh, doamna președinte. În primul rând doresc să mulțumesc uh, raportorilor pentru munca prestată și pentru faptul că au ținut cont de amendamentele pe care le-am înaintat, de asemenea și uh, Comisiei și Consiliului pentru negocierile care au fost purtate, astfel încât să putem obține acest uh, acord. Ar trebui să Vorbim despre o uh, colaborare inclusivă și constructivă între toate părțile implicate. Acest lucru nu este însă imaginabil fără o cercetare a fundamentelor. Un compromis este doar un compromis nu este perfect. Nimeni nu poate să obțină tot ceea ce și-a dorit uh, sub forma unui compromis. Am uh, vorbit mult despre științele romane și de asemenea alții au propus uh, alte domenii spre finanțare și de asemenea obiectivele în ceea ce privește schimbările climatice și protecția mediului sunt foarte importante. Dar în orice caz, este un uh, program emblematic al Uniunii Europene și cred că se înțelege că se poate declar ce vreau să spun cu aceasta. Mulțumesc, Marisa. Urmează în numele verzilor un minut și jumătate, domnul Dalunde. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, se împlinesc 50 de ani de când Neil Armstrong a pus piciorul pe lună. În 1969 a fost un mare pas pentru umanitate, dar de asemenea și o chestiune de îndrăzneală în ce privește politicile susținută de toată societatea. Echivalentul în generația noastră ar fi cercetarea adusă la acest nivel despre care vorbim. Și asta facem aici, asta vom vota mâine. Programul European pentru Cercetare și Inovare a presupus negocieri laborioase pentru care trebuie să mulțumesc colegilor și uh, să vedem care sunt uh, mizele. Trebuie să fim mai capabili să facem față provocărilor schimbărilor climatice, dacă bugetul uh, va fi favorabil, înseamnă că vom avea miliarde de coroane suedeze pentru mobilitate verde, pentru industriile verde și asta nu e decât un, o provocare. FDD, prego, onorevole. Doamna Damato, numele grupului FDD, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Ca raportor din umbră pe ambele dosare legislative, mă declar mulțumită pentru că am obținut un echilibru just și am reușit să acordăm suficientă pondere combaterii schimbărilor climatice. Ținem seamă de aspectele sociale, aspectele cele mai importante în tot, în tot acest program. Și încurajăm cercetarea nu doar în startup-uri, ci și în uh, întreprinderile mici și mijlocii prin instrumentul dedicat lor în mod deosebit. Însă mă dezamăgește faptul că nu am reglementat accesul liber la date, care este limitat de interesele comerciale private. Și ne, ne mulțumește faptul că cercetarea incrementală nu are suficientă importanță în acest text. În pilonul uh, provocării globale și competitivitate globală, uh, avem instrumente care ne permit să protejăm cultura, uh, siguranța în caz de dezastre naturale, dar și să abordăm energia, clima, resursele de mediu, resursele naturale, agricultura, toate astea pentru a putea să protejăm interesele cetățenilor europeni. Orizont Europa va trebui să fie închis în următorul mandat parlamentar, dar deocamdată avem elementele necesare pentru a alcătui acest cadru care ne permite să îmbunătățim viitorul nostru prin cercetare și dezvoltare. Kelly, Acum, domnul Kelly, un minut și jumătate. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur eh, să văd că după negocieri foarte dure, raportorii noștri au reușit să obțină un acord pe programul Horizon Europe, Vreau să-i felicit pe colegii Gara și Nica și de asemenea felicitări noastre, domnule comisar, pentru că am văzut, mi s-a părut că o să felicitați pe toată lumea în Parlament. Felicitări pentru munca foarte bună. E un program foarte important pentru viitorul cadru financiar multianual. Va susține programe cum ar fi Horizon 2020 și 37 și va, ne va permite să atingem alte ținte și să creăm lucruri, locuri de muncă, mai ales în energia regenerabilă, în sectorul digital și așa mai departe. Este cel mai ambițios program de cercetare și va întări capacitatea științifică și tehnologică a Europei și caracterul său de lider în multe domenii. În uh, special, bugetul semnificativ uh, care a fost uh, alocat agriculturii și producției alimentare e foarte important pentru că să producem hrană sănătoasă și suficientă pentru toți, acum și în viitor. E un lucru extrem de important în fața schimbărilor de pe piață și uh, dezvoltărilor tehnologice de asemenea. Horizon Europe se va asigura că viitoarea producție alimentară va fi mai sustenabilă și mai competitivă, va respecta mai mult mediul și va uh, satisface diverse nevoi. De asemenea, salut susținerea puternică dată acțiunilor legate de schimbările climatice și cercetări în domeniul cancerului. Este un rezultat fantastic pentru Parlamentul European. Să ne răbdători să-l votăm mâine și să vedem cum Europa uh, este în continuare lider în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, uh, domnule Toia. Doamna Toia, un minut. Mulțumesc. Acordul cu privire la Orizont este cu siguranță o veste bună pentru cetățenii europeni. O să avem un program mai bogat, mai eficace, mai simplu, sperăm, și mai transparent. Cu siguranță un program care va ține mai mult seamă de efectele economice și sociale și mai atent la inovare. Eu cred că, în ce privește capitolul inovare, trebuie să recunoaștem meritele comisarului Moedas. Îi mulțumesc și lui Nica, lui Eller și um, lui Capezon pentru implicarea lor. Eu cred că avem uh, în orizont programele cu cel mai mare nivel de succes din Uniunea Europeană și împreună avem forța necesară pentru a aborda uh, domenii care sunt mult prea complexe pentru o singură țară membră. Mă bucură foarte mult uh, că avem uh, sprijin pentru IMM-uri, care reprezintă un element esențial al economiei europene și italiană. Și mă bucur că uh, pe viitor continuă acest sprijin, pentru că a dat deja rezultate bune. Mă bucur de asemenea că se menționează sănătatea pentru sănătatea care e esențială pentru viața cetățenilor și schimbările climatice. Astăzi am avut o invitată pe Greta și a spus că trebuie să uh, investim cât mai multe resurse pentru a face față provocărilor climatice. Așa este. Mulțumesc. Mulțumesc un minut, domnul Krasnodebski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Felicit raportorii pentru faptul că au ajuns la un consens cu privire la Horizon Europe, punctul de vedere al Parlamentului și cel al Consiliului erau uh, foarte departe unul de altul. În ciuda acestei uh, diferențe foarte mari, această probație a reușit să fie depășită. Domnul Nica a spus pe bună dreptate că, în ceea ce privește cercetarea și inovarea, aceste lacune se poate încheia. Și colaborarea între cercetători ar trebui să fie una mai cuprinzătoare. Domnule președinte, aș, ar putea să îi, ați putea să-i rugați pe colegii mei să nu mai uh, vorbească la telefon în timpul uh, intervenției mele pentru că mă deranjați. Mulțumesc! Mi-e teamă că, în realitate, există mult prea puține colaborări, pentru că nu există o punte între măsurile uh, orizontale și aceste uh, programe. Trebuie să ne gândim însă la viitor. Și avem nevoie de un obiectiv politic exprimat în procente pentru acele state care participă la program, mai ales la programul uh, colaborării și cooperării extinse. Această soluție ar garanta faptul că, atunci când are loc implementarea, Comisia Europeană va crea mecanismele corespunzătoare. Minuti, prego. Domnul Tamburanu, două minute Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc colegilor pentru rezultatul pe care l-am obținut. Suntem uh, destul de mulțumiți de faptul că 35% va merge către climă, de faptul că IMM-urile, uh, prioritățile culturale, socio și umane sunt uh, bine marcate. Eu aș vrea să lansez acum un apel către o reflexie politică. Civilizația umană întotdeauna a depins de inovația tehnologică. Începând cu primele săgeți și pluguri, omul a folosit tehnica pentru a-și îmbunătăți condițiile de viață. Pe de altă parte, inovația nu a dus doar lucruri pozitive. Sumerienii au descoperit că sistemul lor de irigații creștea salinitatea terenurilor, scăzându-le fertilitatea. Revoluția industrială alimentată de uh, carbon, a, de cărbune a adus uh, o mare dezvoltare, dar a făcut ca orașele să devină insalubre, să devină aglomerate. Și asta s-ar fi putut calcula simplu doar prin geometrie și fizică. Astăzi, inovația digitală a înregistrat un progres fantastic de tipul celui care părea SF acum câțiva ani. Însă sunt efecte colaterale. Știrile false, manipularea și uh, multe altele care influențează opțiunile politice ale oamenilor. Sunt algoritmi folosiți în tranzacțiile cu impact cu, în tranzacțiile care au un impact asupra piețelor și care ajung să controleze viața și emoțiile indivizilor, cum se întâmplă în China. Avem nevoie de mai multă înțelepciune, de faptul că, uh, de înțelegerea faptului că toți avem uh, sănătate psihologică, sănătate fizică și uh, toți uh, cei care au interese în uh, tot acest ecosistem trebuie să țină seama de acest fapt când fac alegeri tehnologice, industriale sau legislative. Deci să luăm cu cum granul salis această inovare, așa cum spuneau strămoșii noștri latini. Progresul este uh, imens, inteligența artificială și-a luat având, să nu uităm însă că natura ne-a datat și cu o inteligență naturală, mens sana in corpore sano. Mulțumim, Codrica, un minut și jumătate. În dzisiejszych trudnych czasach to właśnie nauka musi mieć silny Mulțumesc, uh, domnule președinte. Trăim în vremuri dificile și este și mai important ca cercetarea să aibă o voce puternică, să avem uh, un element în plus uh, pentru o Europa coerentă și puternică și să ne bazăm pe cunoaștere, nu pe populism. Și sunt sigură că Horizon Europe ne va oferi această putere. Golurile, petele albe de pe harta Europei mm, erau foarte mari înainte de Horizon 2020. Vechea Europa lua 90% din buget înainte și acum acest gol se umple. Nu trebuie să avem o Europa cu mai multe viteze. Acest uh, program de cercetare va oferi bugetul necesar pentru a extinde participarea țărilor care nu au uh, o expertiză sau o cercetare în domeniul uh, cercetării științifice și ne va, permite să, ne va permite să-i instruim pe cercetători indiferent din ce țară vin. Deci și numai asta este o, uh, un lucru foarte bun și un element pozitiv. Uh, când uh, am uh, făcut parte în acest program, al șaptelea program cadru, ne-am concentrat pe talentele științifice din uh, Europa Centrală și de Est. În Horizon 2020 avem această idee de a extinde experiența, expertiza, dar n-a reușit să facem foarte mult pentru că am avut o alocare doar de 1%. Acum Horizon Europe ne permite să facem mai multe, să folosim priceperea și competențele este europene fără ca cercetătorii să mai trebuiască să-și părăsească țările de origine. Deci mulțumesc, uh, domnule comisar, mulțumesc raportorul, mulțumesc președinției române. Însă trebuie spus că nimic nu se întâmplă de la sine. Deci acum vreau să mă întorc spre politicienii din uh, noua Europa și să le spun că nu trebuie să aștepte, trebuie să reformeze, să-și modernize, modernizeze universitățile, să folosească cât mai bine acești doi ani pentru a putea concura eficient pentru granturi europene. Nu pierdeți Europa când aveți nevoie de ea mai mult. Onorevole Nibler, preg. Doamnă Nibler, un minut și jumătate. Petiamo i tempi. Vă rog să vă încadrați în timp. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, domnule comisar, stimate reprezentant al Consiliului, cheia pentru un viitor de succes uh, stă în investiții, cercetare și inovare. În primul rând doresc să mulțumesc, să vă mulțumesc pentru această sarcină uriașă uh, care s-a încheiat cu un rezultat extraordinar. Domnule Nica, domnule Eller, ați colaborat extraordinar cu toți uh, raportori din umbră și cu toți ceilalți implicați. A fost grozav că în acest timp scurt uh, au fost obținute 120 de miliarde astfel încât acestea să poată fi investite în uh, cercetare și inovare. S-a spus pe drept cuvânt că uh, da, a existat această fotografie a unei găuri negre. Eu am fost uh, duminică la un târg foarte important de utilaje de construcții și am uh, văzut uh, la târgul de la München, la Bauma, ce înseamnă tehnologia nouă și în ce măsură se caută și se găsesc soluții cu privire la protecția mediului. Este foarte important ca cu acest program să consolidăm baza noastră industrială și uh, științifică și să ne gândim la oamenii din țara noastră și la uh, toate bolile uh, care există, Alzheimer, cancer, care ar fi bine să fie, pentru care ar fi bine să se găsească tratamente. Mă alătur așadar tuturor celor care au uh, susținut acest program. Cred și eu că este este un semnal foarte important pe care îl transmitem Europei. Investiții în cercetare și inovare și în uh, mințile strălucite uh, care există în toate statele membre. Mulțumesc așadar tuturor celor care s-au preocupat și au investit în acest program. Prego, minute 30. Domnul Gambus, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte este ultima mea intervenție în calitate de deputat și uh, mă bucur să pot vorbi tocmai despre Horizon Europe, pentru că se referă la o idee europeană importantă și la viitorul acesteia. Noul program cadru definește trei priorități importante pentru a garanta un viitor mai bun viitoarelor generații. Lupta împotriva schimbărilor climatice, economia digitală și sănătatea. Astăzi uh, am ascultat cuvintele emoționante ale Gretei Thunberg la reuniunea Comisiei Envi și uh, acestea au fost repetate în hemiciclu de multe ori. Acțiunea împotriva uh, schimbărilor climatice este urgentă și necesară. Nu reprezintă o alternativă. Trebuie să continuăm această luptă de la nivelul Uniunii Europene, să uh, mergem uh, către mai multă acțiune. Și din acest punct de vedere, 35% din fondurile programului ar trebui să fie destinate uh, tocmai activităților uh, dedicate luptei împotriva schimbărilor climatice. În al doilea rând, economia digitală astfel, uh, pentru ca Uniunea Europeană să, de, să rămână în continuare atrăgătoare, uh, trebuie să investim pe această direcție. Trebuie să uh, investim în direcția cercetării și dezvoltării. Numai așa putem să rămânem independenți și nu putem să rămânem în urma altor puteri importante, cum ar fi China sau Statele Unite. Iar în ceea ce privește sănătatea, avem nevoie de mai multă cercetare în acest domeniu și dedicăm uh, fonduri importante în uh, lupte împotriva cancerului. Nu putem să rămânem în urmă în ceea ce privește cercetarea uh, unor boli precum uh, cele mentale sau uh, bolile rare. Mulțumesc, domnule comisar, pentru uh, această muncă care, pe care ați desfășurat în ultimii 5 ani. Un minut 30. Mulțumesc, domnul Lize, un minut jumate. Mulțumesc, stimați colegi, doresc să mă refer și eu la două puncte, pe scurt. S-a spus mult despre protecția mediului și schimbări climatice și nu pot decât să accentuez această idee. Însă, acest program uh, se referă în mod țintit și la producția liberă de CO2. Și atunci când vorbim despre schimbări climatice și protecția mediului, trebuie să vorbim despre toate aceste lucruri, dar trebuie să vedem și cum putem să ne transformăm într-un exemplu pentru restul lumii. Pentru că uh, este foarte important să nu mai existe emisii, dar de asemenea, dar de asemenea trebuie să ne gândim să nu distrugem uh, producția industrială. Împreună cu domnul Eller ne-am gândit uh, la uh, o uzină uh, care uh, produce oțel și care să nu aibă niciun fel de emisii. În al doilea rând, o temă importantă și pentru Manfred Weber, care este în candidatul nostru și care a vorbit și la Helsinki, la numirea sa uh, despre acest lucru. Ei bine, Manfred Christian Eller și cu mine am discutat mult despre această problemă. Cum putem uh, să facem astfel încât alte familii să nu mai treacă prin tragedii precum cea a fratelui domnului Weber, care a uh, murit uh, de cancer. Ei bine, Trebuie să abordăm și uh, subiectul cancerul în rândul copiilor, pentru că uh, da, slavă Domnului, copiii se îmbolnăvesc mai rar de cancer, dar atunci când se întâmplă, situația este deosebit de gravă și numai o cooperare la nivel european poate contribui la rezolvarea unei astfel de tragedii. Mulțumesc așadar uh, domnului Cristian Eller pentru colaborare și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Boni, un minut. Mulțumesc, domnul Boni, un minut și jumătate. Panie comisarul, Domnule comisar, doamnelor și domnilor, vreau să felicit uh, raportorii călduros pentru această realizare. Horizon Europe va permite domeniului cercetării ca pentru prima oară să joace un rol real și concret în uh, stimularea competitivității europene. Avem nevoie așadar să folosim acest program la maxim, să creăm o bază de cercetare europeană care să ne permită să facem față provocărilor viitorului, să construim o bază industrială europeană și să combinăm fondurile private cu resursele europene. Trebuie să vorbim despre statele membre care au rezultate mai slabe. Nu e vorba doar de uh, politica de coeziune, nu doar ea luptă cu decalajele din Europa. Conversiunea cunoașterii este la fel de importantă. Avem nevoie de mai multă deschidere, de cooperare transfrontalieră și transsectorială mai bună pentru a crea noi rețele de cercetare și inovare. Astfel de condiții pot uh, întări potențialul cercetării de șase ori și uh, pot face din țări care acum nu sunt lideri în Europa uh, să se dezvolte pe acest domeniu. Trebuie să abordăm probleme legate de mediu, de securitate, de securitate energetică, de dezvoltarea inteligenței artificiale și să le punem în serviciul umanității. Trebuie să decidem, stabilim sinergii între acest program și politica de coeziune, fondurile uh, sociale, fondul uh, regional de dezvoltare și cercetarea specializată. Polonia vrea să se implice pentru că putem uh, multiplica efectele pozitive și în acest, uh, în uh, această direcție va fi foarte bine. Da. Deci... Doamna Zovco. Domnule președinte, domnule comisar, în calitate de raportor din umbră la Comisia DV pentru Horizon Europe, deja am subliniat cât de important e acest program pentru țările care trebuie să se dezvolte și pentru cetățeni. Programul acesta trebuie să creeze oportunități pentru a crea și a finanța societăți inclusive. Putem să-i ajutăm pe inventatori locali, pe antreprenori, ca să-și realizeze visurile. Trebuie să-i încurajăm să rămână și să își poată dezvolta aceste invenții cât mai aproape de uh, locul în care trăiesc. Cea mai bună ilustrare este povestea de succes a lui Mate Rimeț, un antreprenor uh, din Croația care, cu ajutorul uh, sprijinului financiar pe care l-a primit, acest uh, tânăr uh, antreprenor de succes a reușit să construiască mașini electrice, uh, hipermașini, care au dus la dezvoltarea economiei croate, creând sute de locuri de muncă. Sper că acesta poate să fie o sursă de inspirație pentru viitorul Horizon Europe, arătând că poate să ducă la competitivitate și la mai multă cercetare și inovare. Mulțumesc! Mulțumim și acum avem procedura Catch the Eye. Un minut. Domnul Faria. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Bună ziua tuturor! Chiar dacă ne-am dori acest lucru, inovarea nu este uh, și nu are aceleași rezultate pentru toată lumea. Trebuie să punem uh, accentul pe evaluare, pentru că anumite proiecte de cercetare presupun și o serie de riscuri, însă inovarea este accentuată, însă de multe ori uh, îngrijirea nu mai este luată în considerare. Se utilizează combustibil fosil sau alte produse chimice în industrie și agricultură. Inovarea, ca principiu, nu poate să fie exagerată. Trebuie să ținem cont și de toate riscurile asociate, pentru că până la urmă este vorba despre sănătate și există în continuare proceduri accelerate pentru um, admisibilitatea anumitor produse. Cred că ar trebui să fim precauți și să ținem cont de costuri, să ne gândim la toate aspectele implicate. Bineînțeles că trebuie să găsim soluții sigure care să fie prietenoase cu mediul. Yes, preg un minut. Domnul Marias, un minut Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mai bine mai târziu decât niciodată, cum spunem noi. Uniunea Europeană a înțeles cu întârziere faptul că uh, competitivitatea economică trebuie să se bazeze pe inovație și pe noile tehnologii și nu pe reducerea salariilor, care este rețeta care a fost impusă Greciei și altor țări uh, din Uniune și din lume. Acum discutăm despre investiții. Așa ar trebui să uh, procedăm. Numai prin investiții în tehnologie vom putea să facem față concurenței și vom putea să introducem tehnologia în uh, viețile noastre, în domeniul sănătății și în uh, orice alt domeniu și dacă vrem să uh, refacem industria oțelului, de exemplu. Dar tehnologia n-ar trebui să fie un alibi pentru concedieri masive. 7.000 de concedieri au fost pregătite în Grecia de către faimoasa firmă Deutsche Telekom, de subsidiara Elena, OTE, care uh, este în proprietatea germanilor. Uh, domnule comisar, acest lucru nu ar trebui să se întâmple în numele așa numitor dezvoltări tehnologice. Nu ar trebui să avem uh, concedieri masive. Vă rog să urmăriți acest subiect. Un minut. Domnul Zoriniu, un minut. Mulțumesc. Mă bucur că a fost aprobat acest uh, program Horizon Europe, care împreună cu Europa Digitală ar trebui să fie votat în această sesiune plenară și care va duce la rezultate. Avem nevoie de convergență, competitivitate. Or, toate țările trebuie să facă îmbunătățiri la ele acasă pentru că asta ajută întreaga Uniunea Europeană. Avem nevoie de mai multă simetrie pentru că asta ne va da mai multă putere și o voce mai fermă pe plan extern. Avem nevoie de autonomie strategică în sensul în care potențialul Uniunii Europene să se poată realiza în manieră descentralizată. Și apoi, pentru toate proiectele, e nevoie de un cod deontologic, un cod etic, principii asumate de întreaga Uniune Europeană. Și apoi e nevoie de uh, mai multă acțiune pentru a combate schimbările climatice și, în fine, cel mai important, în uh, mijlocul acestei strategii de cercetare trebuie să stea omul, persoana umană. Felicitări uh, comisarului, este foarte important să votăm pentru acest program. Mulțumesc! Doamna Dali, un minut doamnă președinte, și permiteți-mi să felicit atât raportorii cât și comisarul pentru adoptarea noului program cadru înainte de alegerile europene. Pentru că astfel uh, poate fi aplicat uh, și pot fi aplicate toate instrumentele uh, și programele care au fost implicate. Și sunt bucuroasă că acest Parlament a luat în serios chestiunea cercetării și inovării um, cât se poate de bine, pentru că au existat uh, o serie de rețele închise și este bine că acum ele se deschid către statele care au o performanță mai scăzută. Dacă dorim să avem o Uniune Europeană uh, structurată și care dezvoltă un mediu modern și inovativ și de asemenea o economie uh, constructivă, atunci trebuie să mergem pe această direcție. Trebuie să um, păstrăm mințile strălucitoare aici și să atragem altele noi. De asemenea, este important să uh, îi ajutăm pe cei care au uh, o performanță mai slabă în domeniul cercetării. Aceasta este o chestiune ce ține de responsabilitate comună, împărtășită și este o responsabilitate pe care ar trebui să-și o asume Uniunea Europeană. Mulțumesc! Prego, un minut. Domnul Howard, un minut. Thank you. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Elefantul uh, din uh, sală în multe discuții legate de Horizon Europe au fost uh, pozițiile instituțiilor europene care au contribuit atât de mult la programele precedente. Nu este vina raportorilor sau negociatorilor că uh, situația Brexitului încă n-a fost rezolvată, dar nu e clar nici măcar că acest guvern britanic va încerca să se asocieze, indiferent de rezultatul Brexitului, cu acest program. Uh, pericolul mare este legat de populiștii anti-știință și care neagă schimbările climatice și sunt pentru Brexit. Totuși, mă bucur să văd că excelența științifică rămâne criteriul cheie pentru finanțarea programului. Excelența nu crește dacă aruncăm cu bani în stânga și în dreapta, ci dacă creștem nivelul de colaborare cu uh, instituții excelente și Tradiția comunității de cercetare britanice face acest program să fie unul mai bun, mai puternic și mai de succes. Costa. Mulțumesc, doamna Costa. Nu, nu e sală. Domnul Tomasici. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Uspostavu obzora Europa Mulțumesc, domnule președinte. Înființarea acestui program cadru și investițiile suplimentare în știință și cercetare trebuie aplaudate. Europa trebuie să investească mai mult în acțiuni științifice și inovare, astfel încât să câștige încet în competitivitatea globală. Aici Europa poate veni cu valoare adăugată. Finanțările vor duce la acest efect numai dacă realizările științifice vor fi evaluate conform meritelor. Este bine cunoscut faptul că majoritatea proiectelor finanțate de uh, Consiliul pentru Cercetare Europeană sunt uh, oferite vechilor state membre iar statele membre mai noi uh, nu beneficiază de aceleași beneficii. Acest lucru trebuie să se schimbe. Horizon Europe trebuie să abordeze uh, în mod egal uh, pe toată lumea, indiferent de statul membru din care provin. Numai în felul acesta putem atrage tineri pentru că aceștia să devină inovatori, să își dorească să devină cercetători și în felul acesta uh, țările din care provin aceștia să prospere. Această prosperitate va duce la creșterea întregii Uniuni Europene. Domnul Peterle, ultima intervenție. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. În acest document avem și un capitol uh, prin care cerem mai multă energie. Eu aș prefera să spunem că avem nevoie de mai multă sănătate, pentru că ne îngrijorează înrăutățirea stării de sănătate în Uniunea Europeană unul din doi cetățeni este expus riscului de cancer și nu putem crea mai multă Europa cu mai puțină sănătate și mai mult cancer. Sănătatea nu este un sector, ci o dimensiune a viitorului nostru și mă interesează mult mai mult sănătatea decât Brexitul, care se va rezolva într-un fel sau altul. Cercetarea arată că 70% dintre europeni doresc ca Uniunea Europeană să facă mai multe pentru sănătate și pentru prevenție și oamenii aceștia au dreptate. Știm că am putea să facem mai multe în această privință. Ca fost pacient și ca președinte al grupului pentru uh, lupta împotriva cancerului, eu salut inițiativa de a include lupta împotriva cancerului printre cele cinci sarcini strategice care vor fi finanțate de Orizont Europa. Mulțumim. Acum are cuvântul comisarul Moedas pentru reacții. Vă rog, aveți cuvântul. Dear President. Stimate domnule președinte, stimați deputați, vă mulțumesc foarte mult. Cred că mâine, după vot, putem să începem să ne pregătim, putem să începem să lucrăm cu privire la planificarea strategică, să stabilim bordurile pentru misiuni și parteneriatele pentru a garanta că în 2021 noul program Horizon Europe va fi pe deplin operativ. Asta este ceea ce facem în prezent și trebuie să vă spun că sunt foarte mândru să observ și aceasta este ultima sesiune a, a acestui Parlament, că în această seară, din această seară voi avea amintiri foarte bune, pentru că din stânga, din dreapta, din mijloc, fiecare dintre dumneavoastră, chiar dacă aveați idei diferite, ei bine, toată lumea a mers pe aceeași idee ați fost uh, de acord că, da, putem să nu avem aceleași păreri, dar că putem să schimbăm viețile oamenilor de știință, ale cercetătorilor, putem să facem ceva, putem să schimbăm viața copiilor noștri. Așadar, voi uh, rămâne cu această amintire deosebită din această seară. Vă mulțumesc tuturor, le mulțumesc celor care sunt uh, în spatele culiselor și care au lucrat atât de din greu pentru ca aceste lucruri să se realizeze. Vă mulțumesc din tot sufletul. Comisario... Mulțumim, domnule comisar. Are

Mulțumim, domnule raportor Nică. Are cuvântul raportorul Eller, două minute. Domnule președinte, Cu privire la discuția de astăzi și votul de mâine, cu privire la programul cadru de cercetare, doresc să vă reamintesc că, din păcate, Europa este acea insulă în care libertatea științei este singurul, singura direcție în care putem să mergem la sigur, pentru că dacă puteți uh, dacă urmăriți ceea ce se întâmplă în Statele Unite, ei bine, nu se cercetează absolut deloc evoluțiile în ceea ce privește schimbările climatice, iar uh, în China, de asemenea, nu există standarde asemănătoare, așadar cu acest program ar trebui să ne amintim că este o treaba noastră pentru viitor și anume să ne asigurăm că uh, oamenii de știință rămân liberi în continuare. Aceasta este o sarcină foarte importantă a Uniunii Europene și trebuie să o înțelegem în contextul global. Noi suntem un model european și acest model joacă un rol important pentru mulți cercetători europeni. De asemenea, este foarte important și în contextul Brexitului să subliniem că decizia, uh, indiferent care va fi uh, cu privire la Marea Britanie și privind cu îngrijorare între acolo. Bineînțeles că uh, Marea Britanie va face parte din uh, comunitatea europeană de cercetare, indiferent de rezultatul Brexitului. Pentru că au mai stat de-a lungul istoriei uh, diferite decizii, dar solidaritatea cu cercetătorii englezi, cu Oxford și Cambridge a fost întotdeauna dată și va trebui să facem tot ceea ce este posibil astfel încât să ținem Regatul Unit în Europa. Și în final, da, o dezbatere în Parlament, uh, Parlamentul, raportorii au uh, tendința de a aduce în prim plan propriile eforturi și rezultate. Dar în zile în care se discută mult despre comisie ca instituție abstractă și despre birocrație în acest context, vreau să subliniez că uh, comisarul de resort a venit cu un program ambițios, mai ambițios decât uh, își doriseră părțile implicate și pentru noi a fost o bucurie să se întâmple acest lucru. Bineînțeles că era foarte important să completăm și noi acest program, program ambițios, însă a fost o performanță comunitară faptul că Europa a reușit să acționeze atât de rapid în interesul tuturor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, cu aceasta dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc mâine. Următorul punct de pe ordinea de zi se referă la raportul Danti, supravegherea pieței și conformitatea produselor. Dau uh, cuvântul, în primul rând, raportorului pentru 4 minute. Grazie, signor Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, doamnă comisar Biencovska, după mulți ani și după un uh, impas uh, inacceptabil în care am ajuns uh, cu pachetul privind siguranța produselor și supravegherea pieței din 2013, am reușit în sfârșit să ajungem la un acord prin care sistemul european va fi unul mai modern, mai eficace, mai bine coordonat, prin care garantăm faptul că la consumatorii finali ajung doar produse sigure și conforme și că se respectă concurența loială pe piața unică. Zi de zi uh, aflăm că sunt produse periculoase, ilegale și contrafăcute care circulă iar acest lucru are un impact puternic asupra vieții de zi cu zi. 32% din, jucăto- din jucării, 58% din dispozitivele electronice, 47% din produsele folosite în construcții nu satisfac cerințele de siguranță sau de informare pentru consumatori, așa cum sunt prevăzute de legislație. Mai adăugăm și faptul că produsele contrafăcute sunt în creștere. Acestea ajung să reprezinte una din principalele forme de concurență neloială și afectează multe companii europene. În spatele acestor procente și considerații trebuie să stea un uh, sistem de supraveghere a pieței care, din păcate, încă este ineficient, nu are destule resurse, nu este suficient coordonat la nivelul Uniunii Europene și nu reacționează în uh, măsură adecvată. Avem uh, prea multe autorități naționale și nici măcar nu știm câte sunt uh, cu exactitate. Nu există comunicare adecvată. Noi am uh, primit propunerea Comisiei și aici în Parlament uh, am depus eforturi intense în mai multe direcții. O să vă spun care sunt principalele priorități. Dispozițiile referitoare la acel operator de referință reprezintă o prioritate. De ce? Pentru că va trebui să existe